Dear colleagues, uh, we will start, please. Stimați colegi, să începem. Vă rog să luați loc. Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Vom începe, vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Dacă e toată lumea de acord. Perfect, trecem la al doilea punct de pe ordinea de zi. Adoptarea proceselor verbale de la reuniunile noastre ar trebui să le aveți. Are cineva vreo obiecție? Dacă nu, putem trece la următorul punct și anume anunțuri din partea președintei. Nu am nimic nou să vă comunic. Și astfel Ajungem la următorul punct. Sărăcia, o perspectivă de gen. Un raport din propria inițiativă, doamna Maria Arena este raportor și dumneavoastră ne va prezenta conținutul avizului său. După aceea vom da cuvântul reprezentanților celorlalte grupuri. Doamna Arena. Expozit Euh, le document de travail et d'avoir euh, récolté un certain nombre de euh, remarques qui avaient été formulées. Euh, J'ai aujourd'hui. Euh, am propunerea de raport care eh, este disponibilă pentru toți raportorii din umbră. Această propunere se axează pe două puncte de identificare în ceea ce privește uh, sărăcia legătura între sărăcie și viața profesională și de familie și uh, sărăcia și legătura cu munca. Din păcate, când e vorba de femei, apare și problema discriminării la locul de muncă și problema discriminării uh, din punct de vedere salarial. Există întotdeauna situații de discriminare în ceea ce privește egalitatea salarizării, egalitatea pensiilor legată de problema carierelor, care sunt cariere întrerupte ale femeilor, însă și problema uh, muncii în condiții precare atunci când acestea sunt angajate. Există o serie de recomandări care sunt formulate uh, în ceea ce privește o serie de acte. Primul este că se identifică faptul că persoanele aflate în sărăcie, în special femeile, în mod uh, paradoxal, uh, plătesc mai scump o serie de servicii um, care le sunt furnizate, deci cu cât ești mai sărac, cu atât plătești mai mult o serie de servicii. Apoi, uh, legătura între sărăcia femeilor și sărăcia copiilor, să se aducă soluții uh, Uh, pentru a întrerupe acest cerc vicios în ceea ce este sărăcia care implică copiii și al treilea concept definirea uh, familiei și sărăciei uh, uh, ascunse. Când ne vorbim de menaj, uh, nu vorbim întotdeauna de sărăcia în această categorie, e vorba de uh, sărăcia legată de dependența economică, legătura între dependența economică și violența cărora, căreia îi sunt supuse uh, femeile, apoi excluziunea. Sărăcia economică este cea pe care ne concentrăm, însă această sărăcie duce și la sărăcie socială. Greutatea de a avea uh, acces la servicii, cum ar fi serviciile culturale sau alt tip de servicii. Uh, toate acestea sunt uh, oglindite în raport și aștept cu nerăbdare amendamentele pe care colegii mei uh, le vor aduce pentru a completa această chestiune care ne este foarte dragă. Senora Arena. Vă mulțumim mult, doamnă raportor. Bine. Și acum are cuvântul Sebastian. Eh, Merci. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc raportoarei pentru că, după părerea noastră, a făcut o treabă foarte bună. Este foarte important să subliniem relația între uh, sărăcie și gen, pentru că uh, sunt uh, formele uh, pe care le îmbracă sărăcia. Pentru a completa textul, am vrea să uh, insistăm asupra uh, unor chestiuni. Politica de austeritate, creșterea economică și impactul acestora. Raportoarea a uh, indicat câteva sugestii pentru a modifica politicile de austeritate, care sunt importante, însă cred că trebuie să uh, uh, includem uh, și o serie de exemple uh, aplicate de statele membre și dirijate de comisie. Apoi, venitul de bază. Știm că este o chestiune uh, polemică, însă credem că este singura soluție pentru a evita sărăcia în Europa. Considerăm că acest raport este locul ideal pentru a menționa acest lucru. Apoi vrem să adăugăm o serie de probleme care nu sunt incluse în raport. Prima uh, justiția și schimbările climatice, apoi dezvoltarea și asistența pentru dezvoltare, pentru că, potrivit raport, raportului uh, ONU, uh, în cadrul țărilor care cheltuiesc cel mai mult, uh, rata sărăciei este mai mare în rândul femeilor. Vom face sugestii prin intermediul amendamentelor noastre și nu credem că va fi o problemă să ajungem uh, la un acord cu uh, raportoarea. Uh, vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru că cu adevărat a făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc! Muchas gracias, eh, señora Suica. Vă mulțumim, doamna cei care cuvântul. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Eu sunt raportor din umbră pentru acest aviz și am citit proiectul de raport scris de doamna Arena. Aș dori să vă mulțumesc, doamna Arena, pentru munca făcută. După cum știți, am vorbit mult despre egalita- egalitate între bărbați și femei, însă, din păcate, realitatea e departe de jumătate-jumătate. De Cred că cu toții putem să fim de acord că vrem ca femeile să fie plătite în mod egal pentru muncă egală, trebuie să fie reprezentate în mod egal în companii, în parlamente naționale și în pozițiile importante. Toate formele de violență împotriva femeilor trebuie să fie eradicate. În ceea ce privește reconcilierea vieții profesionale cu cea privată, e adevărat, femeile au întreruperi mai multe în carieră, sunt majoritare în ceea ce privește munca cu jumătate de normă și și contribuțiile lor la pensii sunt mai mici, astfel încât se ajunge la o feminizare a sărăciei, la care făceați referire în raportul dumneavoastră. Sunt de acord cu doamna raportor și anume că femeile trebuie să aibă mai mult acces la educație și să existe mai multe sisteme pentru îngrijirea copiilor, astfel încât să poată să își combină viața profesională cu cea privată. Totul se întoarce la stereotipuri de gen în educație și în toate părțile din piața muncii. La acestea trebuie să lucreze astfel încât să fie redusă sărăcia. Învățarea pe parcursul întregii vieți și ucenicia pentru femei trebuie să fie sprijinite pentru că astfel femeile pot să accede la locuri de muncă mai bine plătite. Apoi, carierele trebuie să fie astfel gândite încât să nu mai există segregare în uh, câmpul muncii. Cu toate acestea, eu sau PPE-ul avem niște îndoieli în ceea ce privește anumite aliniate legate de principiul de subsidiaritate. Anumite domenii nu se află sub competență UE. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze cele mai bune practici, însă cred că nu poate legisla în anumi, legifera în anumite domenii și sper că despre asta vom discuta cândva în săptămânile viitoare. Pentru a încheia, Permiteți-mi să vă reamintesc că avem deja tone de acte legislative, de aceea ar trebui să insistăm pe punerea în aplicare, să fie bine pusă în aplicare, pentru că punerea în aplicare e mereu problema noastră. Și dacă e necesar, ar trebui să existe și o revizuire în statele membre și nu să venim cu noi acte legislative, dar bineînțeles putem discuta acest aspect. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă Arena, pentru muncă și sper că vom avea până la urmă un raport bun. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Pilor. Da, vă mulțumesc. Și eu țin să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca pe care a făcut-o. Și ca întrebare generală aș dori să spun următoarele. Vorbim de un raport care trebuie adoptat și probabil ar trebui să avem niște cerințe suplimentare pentru statele membre, astfel încât să existe o politică clară de investiții în acestea. O cerere pe care ar trebui să o punem în toate rapoartele noastre, astfel încât statele membre să știe foarte clar că e neapărat nevoie să investească în politicile de egalitate de gen și nu să investească în continuare pentru inegalitatea de gen și vreau să spun câte ceva despre conținutul raportului. Se vorbește de faptul că e nevoie ca bugetele să fie aliniate și crescute. Cred că e foarte bine, însă cred că nu e suficient să lăsăm să crească un astfel de buget, ci trebuie să cerem să fie sprijinită politica de egalitate de gen sau acele politici care luptă împotriva discriminării femeilor și împotriva sărăciei în rândul femeilor. Și de asemenea și bugetele statelor membre trebuie să țină cont de acest aspect ca prioritate. Nu se fac suficiente lucruri în ceea ce privește uh, consecințele negative asupra copiilor. Aș dori să vă cer și următoarele, să fie, clare foarte, să fie foarte clare obiectivele în ceea ce privește femeile. Acum discutăm despre actul legislativ în ceea ce privește femeile și bărbații. Acest raport este blocat în Consiliu și nu știu dacă vom avea niște exemple foarte clare în următoarele săptămâni. Apoi, locurile de muncă flexibile și acestea sunt foarte importante și trebuie ca ocuparea femeilor să fie îmbunătățită. Dacă vorbim de locuri de muncă flexibile, vorbim în primul rând și de, femei și de bărbați, nu doar despre femei și de aceea cred că aceasta este una din chestiunile în care femeile au cele mai multe probleme atunci când au copii. Însă nu e o problemă care ține doar de femei și bărbații sunt afectați și de aceea cred că trebuie să ne implicăm astfel încât toată lumea să fie într-o situație mai bună. Și cred că e important să fie stabilit un venit minim la nivelul Uniunii Europene. Jean-Claude Juncker, în programul său pentru această perioadă legislativă, s-a exprimat um, în ceea ce privește acest venit minim european. Noi, cei din grupul ALDE și mai ales eu, am uh, lucrat asupra unei petiții în ceea ce privește pachetul social, care să fie și el inclus în pachetul Juncker și apoi trebuie să întrebăm Comisia dacă pe viitor e pregătită uh, să pună în aplicare acest concept al venitului minim european. Comisia încă se gândește și de aceea cred că e important să spunem că avem această cerință. Apoi, la 10, cred că ar trebui să spunem și următoarele, să vorbim despre mamele tinere. Uh, mamele adolescente, cred că ar trebui să se investească mai mult în programele de educație. Adolescentele, mamele adolescente, ne, adolescente needucate sunt o victimă ale acestor politici și de aceea cred că trebuie să vedem cum arată situația la nivelul Uniunii Europene, să vedem câți oameni abandonează școala, vedem că diferențele sunt foarte mari de la stat membru la stat membru și de la regiune și instituție și de aceea și aici ar trebui să se facă o politică de investiții necesară pentru educația, mai ales pentru tinerele femei. Cu restul punctelor din raport sunt de acord și vă țin să-i mulțumesc încă o dată doamnei raportor. Da, vă mulțumim, doamna Wisniewska are acum cuvântul. Doamnelor și domnilor, sărăcia e o problemă și nu are o gen. Bineînțeles, ambele genuri sunt afectate diferit. În Uniunea Europeană vorbim despre o economie foarte bine dezvoltată în lume. Femeile se află acum în pericolul sărăciei și excluziunii sociale. Există și grupuri specifice de risc. Există uh, gospodării monoparentale. În Uniunea Europeană, 50% dintre părinții singuri sunt amenințați de sărăcie și nu putem să ignorăm acest fapt. Acest grup special este dominat în special de mame singure. Există de, 8, de 800 de ori mai multe mame singure decât tați singuri și dacă ne uităm la copiii care trăiesc în astfel de gospodării, observăm că riscul de sărăcie e mult mai mare în cazul în care există mame singure. Astfel de copii suferă din cauza sărăciei părinților, sunt neglijați și eu cred că în Uniunea Europeană trebuie să facem tot ce e posibil astfel încât să scădem numărul de victime ale sărăciei pe cât posibil. Și e un cerc vicios al sărăciei, iar această problemă este bine cunoscută. Bineînțeles că dacă ești bine educat și ai un loc de muncă bun, poți să depășești această problemă însă de multe ori, mai ales mamele singure, au locuri de muncă cu jumătate de normă sau locuri de muncă precare, pentru care nu au nevoie de niciun fel de abilități sau calificări. Și cred că aici putem vedea exact care e problema, și anume lipsa de aptitudini, pentru că ai nevoie de aptitudini pentru a avea un loc de muncă bine plătit. Este foarte greu pentru acești oameni să um, aibă, să se educe și să aibă aceste abilități, pentru că totul e pe costul familiilor și de aceea e important ca oamenii să poată să fie educați și formați și atunci când au un loc de muncă la nivel european, avem nevoie de această posibilitate să reușim să asigurăm un echilibru între viața privată și profesională. Știm că acum Comisia revizuiește directiva în caz și anume să fie reconciliată viața privată cu cea profesională. Cred că ar trebui să ne folosim de această oportunitate astfel încât să introducem niște modele flexibile de organizare a timpului de lucru. Astfel, familiile europene și mai ales cele mai sărace dintre familii să poată să aibă și ele oportunități economice și să poată să își atingă țelurile profesionale fără să fie afectată viața de familie. Și am și o întrebare pentru doamna raportor. Aș dori să știu cum înțelegeți dumneavoastră conceptul de drepturi individuale în contextul politicilor sociale? întregul concept în economie pe care îl avem, modelul de societate pe care îl avem acum, nu ne permite să ținem cont așa cum ar trebui de femei și în ceea ce privește venitul lor. Cum arată toate acestea în sistemele de impozitare? Mă întreb dacă dumneavoastră, doamnă raportor, vă gândiți să să treceți de la felul în care abordăm aceste gospodării individuale și nivelul de venituri. În anumite cazuri vorbim de un cuplu căsătorit, în alte cazuri vorbim de familii cu un singur părinte. Și ce se întâmplă cu copiii? Trebuie să ținem cont de statutul financiar al tuturor părinților. Mulțumim, doamna Moody. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să o felicit pe Maria Arena pentru raportul său. E un raport superb și aș vrea să ridic în discuție trei aspecte. În primul rând, educația. Educația poate să joace un rol crucial în abordarea sărăciei uh, femeilor la nivel uh, de școală și a acționa pentru a uh, evita segregarea. Trebuie să existe o mai mare implicare a elevelor în astfel de probleme. Apoi, este foarte important uh, educația pe tot parcursul uh, vieții, educația permanentă. Trebuie să existe momente în viață când femeile uh, să poată să se reorienteze și să fie formate în alte domenii. Apoi, problema muncii precare în raport cu flexibilitatea sunt două chestiuni distincte și accesul uh, la echilibru între viața profesională și uh, viața de familie. La fel de important, trebuie să acordăm o mai mare protecție celor care se află uh, în locuri de muncă precare și care sunt implicate în contracte de muncă precare. Apoi, a fost o cerere de clarificare în legătură cu alineatul 4, individualizarea drepturilor uh, în politicile de uh, echitate socială uh, pe care trebuie să le avem în vedere. Mulțumesc încă o dată, un raport superb. Doamna Arena, dacă puteți să răspundeți la toate aceste comentarii, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Accesul la educație. Iau notă de problema educației uh, permanente, învățarea pe tot parcursul vieții, care este un aspect important pe care ar trebui să îl integrăm. Uh, Întrebarea pe care a adresat-o Jordi în ceea ce privește justiția climatică și asistența pentru dezvoltare, uh, cred că am convenit deja, dar trebuie să discutăm în continuare. Uh, acest raport se axează pe sărăcia femeilor în Europa și nu abordează chestiunea, uh, dimensiunea internațională a sărăciei femeilor, care ar presupune un raport mult mai cuprinzător decât acesta Însă, dacă lărgim problema sărăciei în lume, ă, acest lucru riscă ă, să ă, lungească foarte mult. Ar trebui să adăugăm o parte foarte extinsă. Deci trebuie să discutăm acest lucru. În ceea ce privește drepturile individuale. Cred că noi trebuie să ne îndreptăm către individualizarea drepturilor, însă având în vedere că există o fractură, o ruptură în ceea ce privește compoziția acestor drepturi, în raport cu cariera, de pildă, există femei care nu au reușit uh, să-și compună cariera completă pentru că au sacrificat această carieră Uh, în uh, beneficiul uh, soților lor care au beneficiat de astfel de carieră. În astfel de situații putem vorbi de sărăcie, pentru că dacă femeia nu mai are dreptul la pensia soțului, pentru că ea nu și-a constituit uh, o pensie, ea se va afla într-o situație de sărăcie. Deci uh, trebuie să facem o analiză a individualizărilor drepturilor în ce punct uh, ne aflăm astăzi la nivelul uh, statelor membre pentru a vorbi de această individualizare a drepturilor. Cred că asta presupune o muncă de identificare a ceea ce se întâmplă la nivelul fiecărui stat uh, membru, să vedem dacă această individualizare se îndreaptă mai mult de către o autonomie sau independență economică a femeilor sau dacă acest lucru a dus la rupturi în unele state membre sărăcie în anumite uh, sfere. În ceea ce privește pensiile, sunt multe femei dintr-o generație care astăzi au 60 de ani care n-au avut uh, acces uh, la muncă pentru că modelul de societate nu permita acest lucru. Deci ele nu au uh, dreptul uh, la pensie pentru că nu au contribuit la astfel de pensie. Aceste state membre au uh, creat o serie de compensații uh, pentru că uh, dacă nu au minimum pensiei legale, statul compensează până la nivelul acelei pensii minime. Deci trebuie să luăm exemplul acestor state membre care au luat inițiativa de a compensa ceea ce femeile nu au putut obține pe parcursul vieților profesionale. Aștept uh, amendamentele dumneavoastră referitoare la aceste propuneri. Sunt o serie de uh, opțiuni legate de austeritate și modul în care austeritatea a avut un impact uh, cu precădere asupra uh, femeilor uh, din cadrul serviciilor uh, publice. Uh, Aștept uh, cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră pentru a le îngloba cât mai repede în acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu cred că o să începem uh, o nouă rundă de dezbateri și uh, doamna uh, Arena uh, va lucra împreună cu dumneavoastră pe marginea acestui raport în continuare. Uh, următorul punct. Uh, nu, spune președinta. 22 februarie, data depunerii amendamentelor. 18 aprilie votul în Comisia FAM și uh, votul în plenară în mai. Ajungem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Integrarea uh, genului în activitatea Parlamentului European. Doamna Mirna este raportor. Mulțumesc. În primul rând vreau să îmi exprim recunoștința pentru cooperarea între raportorii din umbră. A fost uh, o muncă care ne-a stimulat pe toți. Colegii s-au angajat de plin uh, pentru acest lucru. În timpul negocierilor am uh, convenit asupra nouă amendamente de compromis. Uh, Amendamentele 1 și 3 subliniază importanța rolului femeilor în procesul decizional. Amendamentul 2 cere pentru o rețea de integrare, apoi amendamentul 4 integrarea uh, componentei de uh, gen și necesitatea unei cooperări mai strânse între Comisia FAM și uh, comisiile care primesc aceste amendamente. Amendamentele 5 și 6 se referă la importanța un exercițiu de bugetare uh, real și un studiu de impact asupra propunerilor legislative. Amendamentul 7, a doua dimensiune a integrării componentei de gen în anumite zone de politică și importanța formării. Uh, amendamentul 8 cere o procedură pentru adopta planurilor, adoptarea planurilor de acțiune și uh, Amendamentul 9 subliniază importanța creării unui uh, organism de monitorizare pentru a vedea ca obiectivele stabilite sunt și uh, îndeplinite. Uh, în uh, Parlamentul European lipsește un mecanism de evaluare și o abordare integrată. Aceste amendamente de compromis vor să uh, facă un sistem mai coerent și mai eficient de lucru și sunt uh, foarte uh, mândră de ceea ce am făcut în ultimile luni. Și aș vrea să mulțumesc aici tuturor celor implicați, inclusiv secretariatul. Prin urmare, vă rog să susțineți amendamentele de compromis pentru a avea un text coerent și puternic pentru plenară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! După cum știți, vom vota raportul mâine și cred că acum vom putea să facem comentarii dacă doriți să interveniți. În numele EPP dau cuvântul doamnei Kainan. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru cooperarea foarte bună. În al doilea rând, a menționat deja uh, aspecte foarte importante compromisurile și rapoartele urmează linia pe care a adoptat-o anterior Parlamentul privind faptele, faptul că există această integrare a genului atât la nivelul uh, factorilor decizionali, cât și al uh, funcționarilor publici. Uh, de asemenea, avem nevoie de programe de acțiune, așa cum s-a subliniat, și acestea trebuie să fie și urmate de acțiuni de uh, corecție, dacă este necesar. Ne bucurăm că am reușit să lucrăm pe o serie întreagă de acțiuni concrete care să fie întreprinse în Parlament. Și vreau să mai subliniez două puncte importante și anume evaluarea de impact a acestei uh, integrări a genului prin uh, proceduri legislative, prin procedurile și politicile parlamentare, uh, susținem acest tip de inițiativă și resursele necesare avem în vedere faptul că ceea ce nu vedem aici, ceea ce nu cunoaștem aici, nu asupra acestor aspecte nu putem acționa așadar. Acestea sunt, acestea sunt factori cruciali. Deci trebuie să avem informații privind resursele necesare, disponibile. În ceea ce privește membrii Parlamentului, există Punctul cel mai important este acela că trebuie să ne asigurăm că atunci când avem aceste activități la nivelul mai multor uh, comisii și uh, când dorim să înțelegem exact ceea ce se vrea prin acest subiect, avem o serie întreagă de informații la dispoziție, avem și preferințele noastre politice de exemplu, economia circulară, bunăstarea animalelor și așa mai departe. Cred că uh, toate acestea acționează și în sprijinul uh, femeilor. Și uh, acestea țin, acest domeniu este la fel de important ca și toate celelalte domenii care țin de ființele umane. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. Este, după părerea mea, un raport foarte important. A fost extrem de interesant să colaborăm la acesta. Mulțumim pentru cooperarea dintre toți raportorii. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Vreau să mulțumesc și personalului meu, comisiei, și sec- uh, secretariatului cu care am colaborat foarte bine. Am uh, redactat un text foarte bun cu propuneri concrete de acțiune pentru a consolida acest mecanism la nivelul Parlamentului. Așa am lucrat. Și nu funcționează așa cum ar trebui. De aceea sper că uh, de acum încolo lucrurile se vor schimba. Mm. Am primit sugestii, pregătirea personalului, certificarea personalului, astfel încât formarea profesională să fie mai importantă. Ne-am gândit la uh, dezvoltarea profesională a persoanelor pe care le implicăm aici și la felul în care acestea pot dobândi experiențe validate în dezvoltarea personală și în formarea profesională. Avem nevoie de o coordonare mai bună între organismele care au domeniu, acest domeniu și la nivelul comisiilor ca atare. Știți că și Comisia Ceanț a făcut multe, dar au fost alte comisii care nu au făcut la fel de multe lucruri bune. Și apoi activitatea interinstituțională între Consiliu și Comisie pentru a se uh, transmite cele mai bune practici. Pentru mine a fost foarte important să includ perspectiva femeilor și să subliniez faptul că această integrare a genului ține seama și de identitate. Uneori în această comisie știm că promovăm drepturile femei, dar uneori uităm că este vorba și de un comitet care se ocupă de egalitatea de gen. De aceea vreau să mai menționez un punct privind uh, comentariile a doamnei Arena. Raportul meu s-a ocupat de eh, lupta împotriva sărăciei și țintele pe care le avem în vedere aici. Acesta a fost un raport care s-a referit foarte mult de aspect de, de sărăcie și de sărăcie, mai ales de sărăcie eh, din rândul femeilor. Am eh, am avut în vedere valorile care acordă egalitate genului în acest for. Mulțumim, doamna Vana. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru această primă discuție asupra subiectului și mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport minunat și sper că vom uh, vorbi mai departe despre el și eu sunt de acord cu punctele deja spuse de antevorbitoarele mele. Vă mulțumesc și pentru compromisele bune la care s-a ajuns. Avem foarte multe amendamente de votat și vă mulțumesc și că ați ținut cont de propunerea grupului meu politic, foarte importantă, și anume amendamentele care au de-a face cu integrarea perspectivei de gen. Ne-ați vorbit despre acestea și faptul că și celelalte comisii trebuie să fie obligate să țină cont de integrarea perspectivei de gen. Vom face și un amendament oral în acest sens și sperăm că ne vom, ne vom bucura de sprijin astfel încât să mergem cu un pas mai departe. Mulțumesc! Grazie, signora Vana. Prin la palabra la signora Grazie Presidente, voglio unire... Mulțumesc. Aș dori să mă fac ecoul celor spuse în legătură cu raportorul. Avem un raport excelent din punct de vedere al activității comisiei noastre. Îi mulțumesc, doamne Angelica Gliner și tuturor raportorilor din umbră care au contribuit la redactarea acestui raport. Este un raport foarte bun, după cum v-am spus. Vreau să mai subliniez două aspecte aici, în plus de cele menționate până acum, pentru că acestea sunt deosebit de importante. În raport se face o trimitere la la cât de puțin se face, în Italia, de exemplu, avem în dezbatem despre recunoașterea minimă a parteneriatelor civile și de aceea această direcție ne este foarte utilă. În al doilea rând, Cred că este important să subliniem importanța egalității de gen acolo unde și atunci când vorbim despre cote și ca formă de democrație. Acceptăm multe amendamente de compromis propuse, com Felicitări din nou raportorului. Acest raport ne va ajuta să coordonăm mai bine activitatea din domeniul genului, egalității genului, integrării acesteia în cadrul comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Vișnevscă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep prin a vă atrage atenția asupra unei dezbateri recente din Parlamentul European privind uh, violența împotriva femeilor. Uh, au fost foarte multe intervenții și s-au făcut observa- uh, comentarii. Am făcut și eu comentarii în cadrul dezbaterii. Am avut impresia că poate că observațiile mele au fost cenzurate, poate că au fost unii care nu le-a plăcut ceea ce am spus dar uh, observațiile tuturor trebuie să fie respectate, opiniile și pozițiile trebuie respectate chiar dacă sunt diferite și numai astfel putem să avem o acțiune de cooperare deschisă. Poziția mea este diferită de pozițiile care au fost exprimate de către alte persoane și de aceea sper că asta nu va duce la un atac la persoana mea, ci uh, părerile mele vor fi mai bine înțelese Chiar dacă știm că integrarea genului nu este un obiectiv politic în sine, o serie întreagă de amendamente demonstrează altceva și nu pot să fiu de acord cu tratarea ideii egalității de gen ca fiind o obligație care trebuie să fie atinsă, ca un obiectiv, ca o țintă care să fie cuantificată. Nu are nimic de a face cu toate acestea. În să avem un uh, limbaj neutru pentru gen, de exemplu. Cred că în comitet, Comisia pentru Femei trebuie să ne asigurăm că ne ocupăm de acțiuni care sunt uh, realizate de către comisii. Există mai multe puncte de vedere, poziții și opinii diferite va trebui să fim atenți să nu împingem prea departe uh, această uh, problemă. Și va trebui să ne gândim și la cercetările realizate în 2014. S-a publicat un document și acesta arată că amendamentele privind genul, integrarea genului, aceasta reprezintă doar un succes de 80% atunci când vorbim despre consolidarea poziției femeii. Dar majoritatea doar au constat din a adăuga cuvântul femeie sau femei într-un text dat. În al doilea rând, un studiu realizat în 2014 a arătat că există o lipsă de legătură între o, multe femei care fac parte din comisii și felul în care aspecte legate de egalitatea de gen sunt avute în vedere. Și orice lucru important pentru activitatea comisiei poate fi determinat numai de către un amendament specific la o anumită problemă specifică. Analizând uh, ce există o diferență de uh, ordine de zi la nivelul comisiei, această diferență nu există la nivelul comisiei ENVI dar majoritatea rapoartelor care au fost adoptate, unele s-au ocupat de situația femeilor, dar foarte adesea au fost redactate de către femei, dacă vorbim despre avize, și foarte adesea în proiectul de text există necesitatea un echilibru mai mare în egalitatea de gen la nivelul structurilor parlamentare, de exemplu. Sunt numai opt bărbați care fac parte din comisia noastră, din numărul total de membri. În ciuda acestui fapt, cred că e normal ca să, de- să decideți să lucrați într-o comisie pe baza intereselor pe care le aveți acțiunile și activitățile comisiei noastre, am senzația că uneori nu țin de realitatea femeilor și a bărbaților. Va trebui să ne gândim și la alte strategii, să ne gândim la o nouă strategie și să le analizăm pe acele femei. Trebuie să îmbunătățim situația femeilor. Știm că în comisia noastră sunt femei care au redactat uh, avize și care ne-au ajutat să îmbunătățim situația. Mulțumesc foarte mult, doamna Vișnevska. Dacă ne, ne gândim la Parlamentul European, da, există un respect pentru idei și pentru opinii diferite ale diferiților colegi, însă trebuie să înțelegeți, de asemenea, faptul că în orice democrație Există o discrepanță politică și de aceea ne aflăm aici, astfel încât toată lumea să-și poate exprima propria poziție, propriul punct de vedere și foarte adesea poziția majorității este aceea care reprezintă poziția Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Poate că, în contrast cu cele spuse, observațiile mele vor fi Eh, au în vedere amendamentele 5 și 6. Salut faptul că eh, bugetarea, amendamentele prin bugetarea de gen au fost incluse în acestea. Semnificația acestui fapt este aceea a unor acțiuni practice care să poată să fie luate anticipat și după ce s-au întreprins acțiunile. Bugetarea agendei este extrem de importantă și e bine că poate să fie uh, realizată ca o consecință. Vă mulțumesc. Muchas gracias, señora Moody. Tiene la palabra señora Head. Mulțumim. Ehm. Mulțumesc foarte mult nu aveam de gând să vorbesc, însă sunt de 12 ani în Parlamentul European și am văzut care au fost evoluțiile în domeniul legalității de gen. Sunt din ce în ce mai multe persoane interesate. Însă, această problemă pe care o discutăm acum sublinează absolut tot ceea ce discutăm aici. Să vedem, uh, gândindu-ne acum la tratatul de la Lisabona și la responsabilitățile pe care le avem. Este necesar să avem egalitatea de gen. Și nu am avut-o până acum. Deci, trebuie să aplicăm acest uh, lucru la toate comisiile politici, la grupurile politice comune. Este important să existe persoane responsabile la nivelul fiecărei comisii. Însă este și mai important să implicăm pe bărbați în discuții. Ei sunt atât de deprimați ori de câte ori discutăm despre egalitatea de gen și numai femeile se exprimă aici. Dacă mă uit acum în jurul meu, câți bărbați avem noi aici în acest moment? Și uh, dacă vrem ca Uh, dacă vrem să avem succes, trebuie să îi implicăm și pe bărbați în munca noastră și să-i facem să înțeleagă că cu toții vor câștiga, vom câștiga din punct de vedere economic. Și aștept cu mult interes să văd care vor fi evoluțiile în continuare. Mulțumesc. Aveți cuvântul pentru a încheia. Aș dori din nou să mulțumesc, să vă mulțumesc toate cuvintele amabile pentru susținere. Sper cu sinceritate că vom reflecta această poziție și mâine la, în cadrul votului și plenarei. Vă mulțumesc. Voilà, merci. Donc ce point est clôturé. Mulțumesc, deci am încheiat acest punct. Trecem la punctul 8 și dau acum cuvântul Micaelei Sodrova. Merci, Madame Présidente. I would like to present Doamnă președinte, voi prezenta avizul în ceea ce privește directiva privind încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, directiva egalității în muncă din perspectivă de gen. Femeile din Europa încă mai sunt discriminate pe piața muncii. Ele sunt cele care au responsabilitățile principale în ceea ce privește îngrijirea copiilor, familiilor și, familiilor și gospodăriei. Aceste responsabilități au un efect direct și un impact direct uh, asupra vieților și le afectează negativ uh, locul de muncă și condițiile financiare. E adevărat că toate statele membre au transpus directiva în legislația națională. Însă, legislația singură nu e suficientă astfel încât să ajungem la egalitate. Există probleme cu definițiile, definiții corespunzătoare și legate de discriminarea directă. Există viduri în ceea ce privește colectarea de date relevante și nu există destule cunoștințe în ceea ce privește femeile și ele nu știu drepturile pe care le au. Statele membre ar trebui să-și consolideze organismele care se ocupă de egalitate și să-și îmbunătățească mecanismele în cazurile de discriminare. Tratamentul legal e o valoare fundamentală pentru noi și ar trebui să îl punem în aplicare, mai ales în ceea ce privește diferența de salariu și diferența de pensii între bărbați și femei. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră și voi sprijini cu plăcere amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Parola Evelyn Regner. Da, cuvântul lui Evelyn Regner. Uh, Also ich kann nichts als, als gute Mulțumesc. Foarte pe scurt, îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca excelentă pe care a făcut-o până acum. În special, aș dori să menționez următoarele aspecte pe care le găsesc foarte bune. Problemele din statele membre în ceea ce privește discriminarea și abordarea acestor probleme și discriminarea pe mai multe nivele. Cred că aceste aspecte sunt foarte importante și trebuie să nu analizăm directiva singură, ci trebuie să ținem cont și de directiv, directiva privind egalitatea de șanse din 2006. Ambele directive trebuie să le luăm în considerare, să privim totul ca un tot și raportul doamnei Ana Saboasca e important, pentru că se aduc aspecte noi în discuție, foarte interesante și de aceea eu cred că trebuie să aruncăm o privire înapoi, să vedem ceea ce s-a făcut deja în raportul nostru, pentru că ne poate ajuta să ne facem temele. Și vreau să zic și despre Uh, raportul dinainte despre bugetul în perspectivă de gen și acesta are un rol de jucat acum. Sunt aspecte de care trebuie să ținem cont și în acest sens. Dacă mă uit la exemple, exemplele care există, avem exemple atât de bune în uh, bugetul care ține cont de perspectiva de gen și ne uh, confruntăm acum și cu criza financiară. În anii aceia, 2008, 2009 și mai ales 2010, vedem că criza a afectat branșele în care sunt uh, mai mulți bărbați. Efectele crizei asupra femeilor au fost ceva mai puține. Dacă ținem cont de perspectiva de gen și în buget, atunci putem să fim mult mai echilibrați în ceea ce privește perspectiva de gen. Mă bucur că în uh, raport se spune și faptul că nu e de ajuns, doar, nu e de ajuns doar legislația astfel încât să existe egalitate de gen, ci întotdeauna e nevoie de măsuri politice care să și fie puse în aplicare și aștept acum cu nerăbdare colaborarea. Mulțumim, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. La prezența de la comision. Avem, uh, am avut posibilitatea ca și comisia să fie prezentă aici. Uh, comisia nu este prezentă, totuși. Bun. Termenul pentru depunere a amendamentelor este 23 februarie, orele 17. Bun. Trecem la punctul următor, prezentarea studiului privind analiza partidelor politice și echilibrul uh, la nivel de uh, reprezentarea de gen în 2014. pense que techniquement on est prêt. Madame. Cred că tehnic suntem gata. Uh, doamna McCracken, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi să vă vorbesc despre studiul nostru care a fost cerut de această comisie. Ni s-a cerut să analizăm următoarele. De ce există mai puține femei europarlamentari decât bărbați? și asta făcând referință la uh, alegerile în Parlamentul European. Studiul nostru a fost o analiză a partidelor politice și a candidaților independenți în Parlamentul European și a politicilor pentru integrarea de gen în Parlamentul European. Eu sunt Katie McCracken și sunt director al Opcit Research. Ni s-a cerut să facem următoarele obiectivele studiului s-au uh, dezvoltat puțin mai departe decât uh, ceea ce ni s-a cerut. Am încercat să înțelegem de ce există mai puține femei europarlamentar în comparație cu bărbații. Apoi am vrut să înțelegem efectul diferitelor sisteme electorale în statele membre și efectul pe care l-au avut asupra probabilității femeilor de a fi alese. Am încercat să explorăm și cum uh, interacționează cotele cu Um, cadrul electoral și cum um, afectează acestea pe larg sistemul electoral. În ce contexte funcționează bine, în ce contexte nu funcționează bine cotele. Apoi am vrut să înțelegem ce fel de efecte au cotele asupra comportamentului în partid. Uh, politicile de partid și așa mai departe, și de asemenea și asupra credințelor pe care le au candidații și comportamentul lor. Am mai dorit să înțelegem și următoarele, să înțelegem și partea de ofertă și cerere pentru femei uh, europarlamentari, care oferta de candidați femei pentru europarlamentari și care e cererea pentru ele foarte pe scurt să trecem prin ce am făcut. Am făcut o revizuire a textelor existente, să încercăm să vedem ce există în ceea ce privește cererea și oferta de femei candidate pentru alegeri. Am făcut o cercetare calitativă în 9 state membre, adică interviuri cu europarlamentari și cu reprezentanți din partidele politice și, reprezenta și organizații ale femeilor. Erau oamenii care erau responsabili în a selecta candidați, candidați în diferitele state membre, dar puteau să fie chiar ei femei europarlamentari. A fost o cercetare foarte originală, de fapt, pentru că am făcut și o analiză cantitativă. Aceasta analiza o mare bază de date cu candidați femei pentru ultimele alegeri am făcut analiza noastră cercetând diferitele caracteristici ale candidatelor. Din ce țară veneau, în ce țară își aveau baza, din ce partid veneau, dacă exista un sistem deschis sau un sistem cu liste închise în statele membre în care participau la alegeri. Apoi am încercat uh, să vedem și alți factori, cum ar fi factorul de gen, bineînțeles, dar și alții. Am făcut mai multe analize, avem și niște statistici descriptive care ne oferă o privire de ansamblu să vedem câte dintre femeile candidați au avut succes, în ce tip de sisteme electorale. Am făcut și o analiză regresivă care calcula cât de posibil e ca, o candida, ca, o candidat, ca un candidat să fie ales am vrut să vedem dacă candidații bărbați au șanse mai mari de a fi aleși decât femeile, depinzând de sistem și tipul de cote care erau folosite. Apoi, foarte pe scurt, cred că cunoașteți această imagine. Uh, este rezultatul alegerilor din uh, anul 2014. Vedem că a existat doar o creștere cu 2% în numărul de femei europarlamentar. A fost o dezamăgire pentru mulți oameni. Și am găsit și faptul că grupurile principale își mențin o proporție mare de uh, europarlamentari. Uh, Stânga Unită are un procent mai mare și apoi vin socialiștii și democrații, conservatorii și reformiștii au cel mai mic procentaj de europarlamentari femei. Și putem să vedem foarte clar în acest tabel diferențele între procentajele de femei europarlamentare în statele membre, o comparație între anul 2009 și anul 2014. Aici avem grupurile politice și procentajele de europarlamentar femei, despre care tocmai vă vorbeam. Ce am găsit în uh, textele științifice existente? Există multe texte științifice pe subiect care explică de ce există mai puține femei politicieni uh, în comparație cu bărbații. Vă voi spune câteva dintre rezultatele noastre aici. Nu există dispoziții obligatorii la nivel european, astfel încât să fie încurajate grupurile politice sau statele membre să introducă cote sau alte lucruri pozitive, astfel încât să fie asigurată și dimensiunea de gen. Cercetar, cercetătorii vorbesc foarte mult de factorii de ofertă și factorii de cerere care stau în spatele numărului de femei europarlamentari câte femei sunt disponibile și vor să participe la alegeri. Aici uh, sunt incluși factori cum ar fi că nu prea există modele femei în politică, femeilor le lipsește încrederea de a intra în culturi dominate de bărbați și apoi și o mass media negativă care le descurajează pe femei să intre în politică. Aceștia sunt factori din oferta de femei pentru a participa la alegeri. Care sunt factorii de cerere? Care e cererea de candidați femei pentru europarlamentari? Aici sunt incluse listele închise. Partidele trebuie să fie dispuse să includă femei în sistemele lor, pentru că partidele sunt cele care sunt ușieri în ceea ce privește intrarea femeilor în politică și femeile trebuie să fie puse pe poziții mai înalte pe liste. În sistemele cu liste deschise, femeile trebuie să apeleze direct la electorat pentru a câștiga locuri, în majoritatea sistemelor, dar mai ales în acesta. Și probabil e mai dificil în societăți care nu prea sprijină femeile în politică sau au altfel de viziune în ceea ce privește dimensiunea de gen. Cam asta am găsit în textele științifice și am vrut să testăm o parte din aceste teorii și argumente. Nu voi explica fiecare linie acestui tabel, dar puteți vedea aici o primă tranșă de date. Aici e analiza noastră descriptivă a rezultatelor alegerilor. În dreapta, în coluna din dreapta, vedem probabilitatea de candidați bărbați femei, adică oamenii care au fost într-adevăr candidați pentru alegerile din 2014, care era probabilitatea pentru femei în comparație cu bărbații, dacă e mai mult de unul, e pentru femei, dacă e sub 1 atunci e în favoarea bărbaților. Și am văzut diferitele sisteme, am încercat să vedem dacă vorbeam de un sistem cu listă deschisă, listă închisă și apoi am vrut să vedem și ce fel de cote erau folosite, dacă existau sau nu cote, unde erau cote ne-am uitat exact la liste, am trecut prin ele pe sărite sau am luat o proporție din listă. Sunt multe variabile care trebuie, de care trebuie să fie ținut cont. Dar voi face un sumar scurt al acestui tabel. În linii mari putem să vedem că în general există un efect benefic pentru femei să fie alese dacă sunt folosite sistemele de cote. Bineînțeles că există multe diferențe în statele membre și efectul cotelor e diferit în diferitele state membre. Dar atunci când erau folosite cotele, am observat că femeile aveau o șansă mai mare de a fi alese. Apoi, nu am găsit niciun efect negativ în ceea ce privește cotele atunci când ele existau asupra șanselor femeilor de a fi alese, odată ce erau deja candidate pentru țările care foloseau sistemul de liste închise, aveau sisteme închise, în afară de Franța și Spania, femeile aveau mai mari șanse să fie alese. Am găsit că acest lucru e adevărat pentru România și Slovacia, chiar dacă exista o proporție scăzută de candidați uh, femei din start. Ce sugerează acest fapt? În sistemele închise, partidele pot să promoveze femeile astfel încât să compenseze faptul că există un număr scăzut de femei candidați. În pofida acestui fapt, totuși, femeile sunt mai puține europarlamentare, femei europarlamentare din aceste țări. Și motivul e că există mai puține femei pe listele de candidați și de aceea sunt și mai puține femei alese cotele pot să uh, par să arată că există probabilități uh, asemănătoare pentru bărbați și femei în sistemele închise. Când cotele nu erau folosite în asemenea sisteme, femeile aveau mai mari șanse să fie selectate, alese. E important pentru că mulți oameni spun următoarele și ne-au spus și nouă, de fapt, până la cercetarea noastră calitativă, când vorbeam cu reprezentanții partidelor și unii europarlamentari ne-au spus acest lucru. Există o percepție că femeile nu se vor bucura de destul sprijin, nu vor fi populare cu electoratul. Și asta din cauza că probabil femeile nu ar avea destulă uh, experiență uh, astfel încât să fie calificate, să poată fi selectate ca candidați pentru alegeri. Datele sugerează că acest fapt nu e adevărat, că femeile, odată ce uh, au, sunt vizibile, sunt uh, puse pe același prag cu bărbații sau poate chiar sunt mai populare cu, în relația cu electoratul. Uh, în sistemul mix de cote, se pare că aici exista un efect uh, benefic asupra femeilor, unde nu existau cote, femeile aveau o probabilitate mai mică de a fi alese comparând bărbații și femeile ca indivizi, pro, probabilitate individuală de a fi ales. Există un efect pozitiv pentru folosirea cotelor pentru femei în uh, listele deschise și de la faptul că deja stau mai bine decât bărbații, ar putea să stea și mai bine. Încă o dată, bazându-ne pe argumentul că și femeile pot să se bucure de popularitate în electorat. Am făcut și o analiză regresivă pentru a vedea care e influența altor factori care ar putea afecta șansele femeilor de a fi alese. Am analizat mai multe lucruri, printre care și variabilele pe care le-am menționat deja, dar am văzut și ce efecte și obligativitatea și ce efect are asupra candidaților femei. Putem să vedem o diferență pozitivă pentru femei în sistemele deschise și acest lucru e unul surprinzător, mai ales în ceea ce privește aceste obligativități. Acum, asociațiile pentru sisteme deschise, cu liste deschise și închise spun că este bine să se folosească cota astfel încât femeile să fie alese. Da, și acest argument a fost sprijinit și când ne-am uitat la celelalte variante. În sistemele deschise, analiza noastră sugerează faptul că femeile au mai multe posibilități de a fi alese față de bărbați, indiferent dacă se folosea o, un regulament bazat pe cote sau nu. Din nou reste faptul că femeile sunt populare în cadrul electoratului și de aceea, electoratul poate să își exprime dorința și de multe ori ar fi mai uh, dispuși să aleagă o femeie. În multe state membre, femeile individuale au o mai mare probabilitate de a fi alese în comparație cu bărbații. Partidele politice din sisteme închise probabil promovează femei candidat. O concluzie importantă, o concluzie cheie a cercetării noastre e următoarea. Un număr mic de femei europarlamentare are de a face cu un număr mic de femei în baza de candidați de la care se pornește. Dar odată ce apar pe aceste liste au o șansă foarte bună de a fi alese. Deci avem nevoie de mai, mulți candidați, mai multe candidate femei pe listele de candidați. Și acum doar pentru a face un rezumat al studiilor de caz pe care le-am făcut, am făcut cercetări în 9 state membre diferite. Din nou am discutat cu europarlamentari, cu reprezentante grupurilor politice, cu grupuri de femei. Există credințe de, pe termen lung în partidele politice care spun că e nevoie de Listele care apar acolo sunt bine stabilite deja în partide. Argumentul împotriva cotelor, argumentul lor era acesta că alegerile trebuie să se bazeze pe merit și atât. Acesta era argumentul cheie. Dar partidele de stânga și partidele verzi sprijinesc mai mult uh, sistemele bazate pe cote celelalte sunt mai rezistente la asemenea măsuri. Acestea fiind spuse, pentru partidele de dreapta și acestea aveau un angajament în ceea ce privește o asigurare a echilibrului de gen și încurajarea femeilor de a se prezenta ca, ca și candidate, dar nu s-au introdus măsuri pozitive, cum ar fi cotele. Există multe practici în ceea ce privește redactarea listelor pentru alegeri. După cum știți, unele partide se descurcă mai bine, altele mai puțin. Uh, cotele nu sunt folosite în uh, anumite state pentru că oricum femeile au o șansă la fel de mare ca bărbații de a fi alese, așa că nu e nevoie de cote. În alte țări cotele sunt obligatorii, partidele sunt obligate să aibă cote de gen atunci când redactează listele de partid. În anumite cazuri partidele uh, țintesc doar spre minimul cerut și nu trec mai departe de acesta și dacă acest sistem de cote în nivelul lui este destul de mic, atunci nu prea ajută în ceea ce privește echilibrul de gen. Strategiile pentru îmbunătățirea echilibrului, echilibrului echilibrului de gen ține foarte mult de sistemele existente în țările respective. De aceea nouă ne-a fost foarte greu să tragem niște concluzii, să spunem că aceasta e soluția pe care fiecare trebuie să o folosească astfel, astfel încât să fie îmbunătățit echilibrul de gen în um, candidații pentru europarlamentare. Oricum au fost și argumente foarte clare care sprijineau aceste cote. Mulți uh, din partea ONG-urilor și oamenii cu care am mai discutat din diferite partide, cei care se ocupă cu redactarea listelor de candidați, ne-au sugerat că o listă închisă este singura metodă prin care poate fi asigurat echilibrul de gen în politică. Chiar când există un echilibru de gen pe listele de partid, dacă un sistem electoral este unul deschis, acest lucru ne-a fost pus de multe candidate. Femeile trebuie să muncească uh, mai uh, mult pentru a obține uh, susținere. Trebuie să facă legături cu partidele locale, resurse financiare pentru campaniile electorale, responsabilitatea copiilor care oricum Uh, le scade din timpul uh, alocat uh, campaniilor. Ni s-a spus că femeile candidat au probleme în propriul partid când e vorba de uh, selecție. Uh, de asemenea, există o tendință generală de a îi reselecta pe cei care au deținut deja o funcție în fruntea acestor uh, liste electorale și nu prea sunt șanse ca femeile să fie uh, în fruntea acestor liste. Da, mulțumesc. Mulțumesc, aveți cuvântul. Evelyn, mulțumesc foarte mult pentru prezentare uh, interesantă. Am uh, parcurs uh, rapid uh, prezentarea uh, situației din diferite țări selectate și acest lucru a avut un impact la nivelul Uniunii Europene când e vorba de campaniile pentru echilibra, echilibrul de gen. Întrebarea mea este următoarea mai mult sau mai puțin uh, campaniile uh, pentru egalitatea de gen nu au avut o vizibilitate prea mare sau aproape deloc. Ce ați recomanda? Ca noi, mai mult sau mai puțin, să ne axăm pe activitățile la nivel național pentru a uh, spori această vizibilitate și o analiză mai aprofundată, desigur. Uh, da, am uh, descoperit că vizibilitatea uh, acțiunilor la nivel paneuropean, campaniile 50-50 au avut oarecare vizibilitate, însă nu au schimbat prea mult modul în care procedează partidele. Este posibil ca la nivel european și în cadrul grupurilor europene uh, partidele naționale pot să fie încurajate să facă mai mult sau să se gândească mai mult cum pot să ia o serie de măsuri care să îmbunătățească echilibrul de gen. Dar, desigur, uh, deciziile se iau la nivel național uh, și la nivelul partidelor, atunci este foarte greu să uh, Uh, pui în aplicare acest lucru, pentru că nu există pârghii prin care să obții acest lucru. Deci recomandarea noastră este ca uh, în cadrul uh, grupurilor politice europene să încercăm să identificăm Uh, dacă există o modalitate de a influența în mai mare măsură ceea ce fac partidele la nivel național. De asemenea, este important ca campania 50-50-50 a fost uh, sub nivelul resurselor necesare pentru a obține ceva. această campanie 50-50% care a concurat pentru uh, spațiu uh, de antenă trebuia să beneficieze de mai multe resurse. Sau aceste uh, campanii trebuie să înceapă mult mai devreme decât fazele premergătoare campaniilor propriu-zise. Marian Bol. Mulțumesc, mulțumesc. A fost foarte interesantă prezentarea și sunt multe lucruri asupra cărora trebuie să medităm. Aș vrea să-mi spuneți un lucru pe care nu l-ați menționat. Sigur, s-a muncit crozitor de mult de-a lungul anilor pentru a avea un astfel de document. Însă un lucru nu este foarte clar la nivel național. Uh, cu cât este uh, mai uh, importantă instituția în percepția populației, cu atât mai puține sunt femeile care sunt alese în uh, acea instituție. Uneori nivelul este de 35%, dar în Anglia este de 20%. Vreau să vă întreb dacă ați găsit o astfel de corelație, pentru că ea este importantă în uh, stabilirea modului de abordare. În, în Marea Britanie uh, avem această problemă. Nu știu dacă lucrurile funcționează la fel peste tot. Uh, este o problemă foarte importantă. Da, aveți dreptate. Am descoperit acest lucru, am ajuns la această concluzie nu este uh, uh, la fel de dorit să fie ales în Parlamentul European față de Parlamentul Național, uh, spre, cu singura excepție, Malta. Da. Este perceput ca nefiind foarte important și atunci Uh, bariera o constituie și nivelul la care se poate intra în Parlamentul European. Nu știu cum putem să uh, facem lucrurile uh, mai ușoare sau cum putem să schimbăm percepția instituției și asta este un subiect. Claire Moody, mulțumesc. Da, un alt politician de marcă. Uh, sigur că da, uh, uh, nu știu dacă reprezentarea de aici se reflectă în celelalte instituții din Regatul Unit. Nu am avut uh, ocazia să citesc acest studiu, dar o să-l citesc uh, în detaliu și mă întreb dacă v-ați uh, a plecat și asupra alegerii eurodeputaților în contextul alegerilor uh, pentru parlamentele naționale în uh, țările pe care le-ați avut în vedere în studiu. Și o, un al doilea aspect, sunt de acord într-o totul în legătură uh, Uh, cu campania 50-50 și uh, intervenția timpurie pentru că foarte mulți dintre cei prezenți aici doresc la, uh, să se ajungă la astfel de reprezentare. Motivul nu este numai pentru că avem acest sistem de zipping, ci pentru că avem și această politică a primelor locuri de pe listă. E foarte bine să fii locul 2 pe listă, dar dacă trebuie să fii ales, nu știu dacă impactul este același. Deci, intervenția timpurie și resursele care sunt îndreptate către această campanie 50-50. Da, gândindu-mă la cazul Regatului Unit, de pildă. Ceea ce mi s-a spus. Știți foarte bine Uh, ceea ce trebuie să facă candidații pentru a fi selectați. O procedură dură. Sigur, uh, e o diferență între a fi candidat în politica națională, pentru că asta presupune mult uh, timp și bani. Este foarte greu, în primul rând, să-i convingi pe oameni să facă acest lucru. Da, e greu. Da, nu am uh, făcut nicio comparație uh, între uh, eurodeputați și politicienii pe plan național, însă, în general vorbind, sunt de acord că numărul femeilor eurodeputați este mai mare decât numărul parlamentarilor femei la nivel național. Stana Slotova, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, a fost interesantă. Cred că înțelegem foarte bine că aceste cote contribuie la egalitatea de gen în uh, alegeri, în succesul uh, în alegeri pentru femei. Înțeleg acest lucru, însă cred că sistemul este probabil mai rapid. Nu cred că este uh, durabil. Uh, susțin de multă vreme femeile în politică. În partidul meu am creat uh, mișcarea femeilor în favoarea participării în viața politică, dar uh, nu suport uh, cotele prevăzute în legislație. Însă susțin activitățile partidelor politice, uh, cotele interne. Nu am avut ocazia să citesc aprofundat studiul dumneavoastră, însă nu știu dacă faceți o distinție între cotele din legislație și uh, cotele uh, interne uh, a partidelor politice. În Slovacia există cotele interne ale partidelor politice. Cred că asta este reacția naturală a partidilor care văd că pentru alegători este interesantă participarea tinerilor în politică. De aceea, tot mai mult, partidele uh, politice, în mod firesc, încurajează femeile să fie prezente pe listă. E părerea mea. Uh, nu sunt sigură că am înțeles totul uh, foarte bine vreți să răspund la comentariul dumneavoastră în legătură cu uh, cotele uh, în legislație și cotele în cadrul partidelor. Am uh, făcut o astfel de distinție, dar nu am ajuns la concluzia care exista un beneficiu într-o parte sau alta. Partidele nu sunt uh, angajate în ceea ce privește uh, cotele în sine, ci ele mai sunt mai degrabă forțate să impună astfel de uh, cote. Deci, uh, nu există, s-ar putea susține că nu există uh, un uh, beneficiu din punct de vedere uh, legal de a impune astfel de cote. Uh, v-am răspuns la întrebare? Da. Mulțumesc. Și eu am uh, două întrebări la rândul meu, legate oarecum de chestiunea cotelor interne sau cota, cotele impuse de legislație. E vorba de parcursul femeilor care sunt uh, candidat. A spus că femeile nu beneficiază de efectele de structură, adică partidele nu susțin neapărat uh, femeile care au fost incluse pe liste. Ați ați stabilit uh, o legătură între istoric și probabilitatea de a fi ales dacă o femeie care uh, nu provine dintr-un partid dar aceeași șansă ca o femeie care uh, vine dintr-un mecanism politic. Apoi aveți efectele pe lista globală. Care sunt efectele de a avea o atitudine pro-egalitate Uh, sau mai degrabă o atitudine de egalitate cu uh, grei uh, partidului. Dacă există șansa de a obține mai multe voturi pe listă. A doua întrebare. Dacă ați analizat șansele unei candidate care a fost uh, aleasă în 2009, care s-a uh, prezentat din nou în 2014 și care are deja un parcurs la nivel european, dacă acestea au mai multe șanse, dacă um, continuitatea uh, este și ea un element pe care trebuie să-l analizăm în cariera femeilor? da, ă, dacă ești sau nu ă, în mecanismul politic, dacă asta ajută sau nu. Ă, am analizat poziția pe listă, dacă o candidată favorită este uh, în primele locuri pe listă, sigur că asta uh, are un uh, efect, desigur, șansele sunt mai mari de a fi ales. Nu de a fi mai în proporția în primul eșalon, ci în a fi chiar pe primele locuri din listă. Am făcut multe interviuri cu candidați și uh, respondenți din partea uh, partidelor uh, politice. Candidații favoriți de obicei au fost bărbații pentru că au fost prezenți multă vreme și au o vizibilitate mai mare spre deosebire de cei care au fost pur și simplu parașutați la un moment dat în acest Uh, în această cursă. Uh, sigur, uh, e vorba și de susținerea partidelor locale, dar, desigur, obiectivul partidelor este să câștige mandate, să fie aleși și de aceea vor numi persoana care are cele mai mari șanse să fie aleasă. Apoi mai este un alt argument care sugerează că cei care sunt parașutați și în cazul acestora există un uh, element uh, de a uh, răsplăti o loialitate a cuiva și asta mai degrabă decât a-l arunca în cursă pe cel mai bun. Există și astfel de situații. Oricum, datele arată că de îndată ce o femeie este aleasă, Uh, poate să uh, aibă o popularitate mai mare în rândul alegătorilor uh, decât bărbații. Sigur, asta arată că nu este adevărat că femeile care au fost alese sunt inhibate ați uh, vorbit despre deținerea unei funcții, despre mandat. Da, este important. Dacă o femeie are uh, mai multă experiență, dacă a avut deja un mandat și candidează pentru al doilea, sigur că uh, asta are importanță. Da. Aș vrea să vă întreb despre sistemul de liste închise care nu funcționează. Dacă cineva votează pentru un partid, dacă ești acolo sau nu, nu are nicio importanță, de fapt. N-are. Și în uh, cazul nostru chiar nu are nicio importanță. A spus că asta este în favoarea femeilor, însă nu sunt uh, sigură că este o uh, practică bună în alegeri uh, aceste liste pe jumătate uh, închise. Da, uh, dovezile sunt oarecum uh, amestecate. Pentru noi trebuie să găsim o modalitate mai acceptabilă din punct de vedere democratic uh, de a obține acest lucru și nu listele închise pentru a spori numărul de femei candidat. Sigur, cotele cu siguranță funcționează, însă trebuie, făcut, uh, trebuie făcute foarte multe pentru ca uh, lucrurile să se și materializeze. Uh, la aceste alegeri nu au fost selecții altele decât cele de pe listele scurte și cred că acest, chiar dacă cota este de 50%, e foarte bine. Dacă cota este sub 50%, ați spus acest lucru și mă bucură că ați spus-o. De fapt, există tendința de a face ceea ce trebuie să faci și nimic mai mult. Trebuie să avem în vedere acest lucru. Da, sunt de acord. Dacă aveți un astfel de Uh, sistem, trebuie să vă asigurați că cel care este pe listă este omul potrivit, pentru că alminter este contraproductiv. Mulțumesc. Uh, studiul uh, este la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ok, on peut suspendre les travaux.